Mes chers collègues, mesdames, messieurs, euh, je vous propose de commencer nos travaux. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, haideți să ne începem lucrările. Nago, negocierile între raportori, raportorii din umbră și grupuri au continuat uh, până târziu noapte și cred că putem acum, așa cum am spus ieri după masă, uh, cum ne-am dorit ieri după masă, să finalizăm voturile în această dimineață. Înțeleg că nu am reușit să ajungem la un acord cu privire la toate aspectele, dar până la urmă, chiar dacă așa stau lucrurile, până la urmă votul va hotărâ, majoritatea va hotărâ cum stau lucrurile. Așa cum uh, am spus ieri, vă propun să începem cu un vot care nu este votul bugetului, ci care reprezintă votul proiectului nostru de recomandare pentru cea de-a doua lectură privind decizia, juridic se numește decizie, cu privire la garanția um, creditelor uh, pe care le poate acorda BEI în afara teritoriului Uniunii Europene. Raportorul este domnul Calvin, colegul nostru și vicepreședintele nostru, care nu poate fi alături de noi astăzi. Știți că joacă un rol foarte activ pe scena politică națională, dar uh, în nenumărate rânduri ne-a vorbit despre acest subiect în cadrul dialogurilor tripartite anevoioase, dar rodnice. Cu, deci vorba aici de delegația, delegația Parlamentului European și Consiliului, acest dialog tripartit a ajuns la un acord politic, iar astăzi este vorba despre un vot unic care trebuie să uh, confirme acest uh, acord dat uh, la care, s-a, la care a ajuns delegația Parlamentului European și colegul uh, Calvin în numele nostru. Supun deci la vot confirmarea acordului Parlamentului European pe marginea acestui proiect de decizie. Cine este pentru? Salvador, ești pentru? A favor? Cine este împotriva? 1, 2, 3. Abțineri? Vă mulțumesc. Deci, recomanda, recomandarea se adoptă. Bun. Acum, reluăm romanul nostru de amendamente bugetare și ne reluăm lucrările la pagina 149. Este vorba de categoria 3B Are toată lumea tabelul de vot și cartela de vot electronică. Dar fiindcă avem foarte multe voturi electronice, avem nevoie de ea. E gata toată lumea? Haideți să... La 189, acțiunile pregătitoare vor fi votate mai târziu. 41-46 a domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 47-57. Avem numai comentarii. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Verzii se abțin. Comentariile sunt adoptate. Linia următoare. Avem două amendamente identice. 41-89. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se resping. Linia următoare. Programe culturale. 226. Raportul este pentru cine este pentru, împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 150 proiecte pilot, la pagina 150, primul amendament este 41.92 al domnului Hartung. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 230 a Comisiei Cultură. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Precum și cele două amendamente ulterioare care se referă la aceleași cifre. 49.05 al domnului Haglund putem vota comentariile și mi se spune că PP-ul are un amendament oral. Nu? Nu PP-ul, doamna, mă scuzați, doamna raportor. Ce ne propuneți? Dă-ne mult text. Allora, l'emendamento orale è l'inserimento dopo la Amendamentul oral presupune să introducem după training și înainte de language această propoziție. Use of endangered languages as educational media. Aceasta este sintagma ce trebuie introdusă. Anche questo Anche questo. Okay trovare già tutto. And uh, another pa- eh, un'altra parte. Iar într-o altă parte, care e în anexă, avem o adăugire. E o adăugire la aceste comentarii. Pot să citesc dacă doriți, dar e un text mai degrabă lung. Of the festival or minority theaters.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 use of endangered, endangered languages, etc., în prima parte, și prin adăugirea acestei părți pe care v-am citit-o și le aveți la pagina 3 în documentul privind amendamentele orale. Este vorba de o adăugire la amendamentul 4905. Bun. Avem aceste amendamente orale care se referă la două lucruri diferite. Haideți, deci, să le votăm împreună. Pot, pot face acest lucru, nu? Bun, primul amendament oral. Introducerea use of endangered și așa mai departe. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. A doua parte. Eh. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să trezim carte, consola de vot, să deschide votul. Avem 32 de membri cu cartele de vot. 33. Votați? Da? S-a închis votul. 15 pentru, 16 împotrivă, deci această a doua parte este respinsă. Mai departe. Proiect pilot, marca Patrimoniu European. Ajungem la media 2007, amendamentul 4195. Media 2007, mă scuzați, este vorba despre mobilitatea artiștilor. Domnul Javel nu s-a trezit încă. 41.93 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deci, 4600 cade. 4195 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 231. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Ce fac socialiștii? Abțineri. Deci se adoptă. Bun, trecem mai departe la faimoasa rubrică Evenimentele anuale speciale. Avem un amendament de compromis. Să mă corecteze raportorul dacă nu am dreptate, care aduce la oaltă 8 amendamente. În ceea ce privește cifrele. Totul. Acoperă, intră totul aici. Toată această rubrică. Avem un amendament de compromis pentru cifre. Da? Deci, pe baza cifrelor de 1.500.000 în angajamente și 2.700.000 milioane în plăți, la, ca plăți. Vorbim de milioane de miliarde, nu? Da. Bun, așa e? Da. Cine este pentru aceste cifre de compromis? Mulțumesc. Împotriva. Două persoane abțineri. Nu avem abțineri. Deci am căzut de acord asupra cifrelor. Acum avem observațiile, comentariile. La 60. Cine e pentru? Le votăm în bloc. Da? Ah, mă scuzați. E și mai simplu. Supun comentariile la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Domnul Hartung, abține. Se adoptă. Felicitări. În ceea ce privește evenimentele anuale speciale, am rezolvat lucrurile, dar între timp domnul Javel s-a trezit Bine, nu. Eu dormeam, nu stimabilul meu coleg, îmi cer scuze. Și trec la pagina 150, la marca patrimoniului european. Am uitat să votăm amendamentul 4192 uh, al domnului Hartong. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se respinge dar trebuia să-l supunem la vot. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, ne întoarcem la 153, 156 în documentul românesc. Avem proiecte pilot, deci dăm pagina mai departe. La linia bugetară tineret în acțiune, haideți să votăm mai întâi amendamentul care reprezintă un compromis 174 al Comisiei AFET. Raportorul este pentru. O să votăm mai întâi cifrele, după aceea o să vedem cum facem cu comentariile. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Obțineri? Deci votăm cifrele acum. Toate celelalte amendamente uh, privire la cifre sunt caduce, nu trebuie votate, dar trebuie să votăm. Comentariile raportorului este pentru la 174. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu avem abțineri? Deci ele se adoptă. Trecem la următoarea linie. 238. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Următoarea linie. 748 al verzilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Verzi împotrivă. Ceilalți abțineri? Se respinge. 239 pentru. Raportorul este pentru. Împotrivă. Conservatorii și domnul Hartung, doamna Vertman, abțineri. Vă mulțumesc. Se adoptă. Trecem la 4477. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acțiuni multimedia. Aici avem amendamente cu privire la cifre. Mi se spune că avem un compromis global care, unde intră tot aici, este vorba de rezerve. Un compromis, nu, un compromis care se referă la tot. Să mă corecteze raportorul dacă greșesc. Avem un compromis cu privire la următoarele cifre. Angajamente. 27 de milioane 960 de mii și 24 de milioane pe această linie, dar în rezervă 4 milioane 500 de mii la angajamente și la plăți. Așa e? Atunci votăm aceste cifre de compromis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Iată cam care sunt cifrele, inclusiv rezerva. Condițiile pentru ridicarea rezervei, comentariile care fac obiectul în compromis, votăm acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aceeași majoritate. Trecem acum la următoarea pagină. Informații pentru media. Dacă la această rubrică depășim proiectul de buget, depășim marja acestei categorii. Iată de ce, pentru amendamentul 221, și următoarele două care sunt identice, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. În unanimitate. Dar haideți să votăm rezervele, trecerile în rezervă. Nu, totul devine caduc? A, ah, bun, foarte bine. Nu, da, mi a fi plăcut să votez, dar dacă nu, nu. Bun. Proiecte pilot, apoi următorul vot, centre de informare. 4602 al doamnei Verma, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 4286 al domnului Gaier. Cine este pentru? Raportorul este împotrivă. Împotrivă. Toți ceilalți sunt împotrivă. Numai domnul Gaier este pentru. Îmi pare rău. Amendamentul se respinge. Trebuie votate comentarii pentru 351. Raportorul este pentru aceste comentarii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la următoarea linie. Ok, bon. Alors. Bun. Se supune la vot 350. E vorba de crearea unei noi linii bugetare. Doamna raportor, ce ne propuneți la 350? Facem un vot în bloc? Vot separat? Cum, cum e aici? Da. La 350, uh, mi se pare că acolo se stipulează același lucru de două ori din greșeală. Așa că e nevoie să le votăm uh, cele două texte împreună, fiindcă de fapt se spune același lucru. Da, votăm împreună. De Deci, de la linia 02, acel 350, și 350 de la linia 0201. care rămân aici. Dar mi se spune că mai în jos avem 350 și... Pardon, a doua parte a 350 din 0202, de la linia 0202, dacă va fi adoptată, va trebui uh, trecută la categoria 5. Deci putem vota în bloc aceste trei amendamente. A înțeles toată lumea? Eu n-am înțeles, dar poate dumneavoastră, spune domnul președinte. Cine este pentru? Împotrivă? Vă mulțumesc. Abțineri? Bun, am hotărât. Primele două amendamente rămân la această linie și în categoria 3B, pe când uh, ultimul va fi trecut la categoria 5. Bun, Trecem acum la Parteneriatul pentru comunicarea privind Europa, amendamentul 1005 al GUE. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4616 al doamnei Verdman. Cine este e, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 352. O trecere în rezervă. Este vorba de cifre aici, cu trecere în rezervă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la 41.99 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Dau pagina. Europa pentru cetățeni. Avem un nou amendament al domnului Hartong, 4200. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 347. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Deci 747 devine caduc. Avem un proiect pilot, dar trebuie să votăm la Casa Societății Civile Europene, amendamentul 4201. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acțiuni pregătitoare mai apoi. Amendamentul domnului Van Dalen a fost retras, avem iar acțiuni pregătitoare, deci următorul vot se va referi la amendamentul 4203 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Domnul Van Dalen a dispărut. 468. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, și amendamentul Utah House se adoptă. Următoarea uh, rubrică, 4203 al domnului Hartung. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Van Dalen dispare din nou. Trecem acum la acțiunea Uniunii în domeniul sănătății publice. Avem aici comentarii ale domnului Surian, care îi displac raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Bon, je crois Cred că trebuie să uh, verificăm dacă suntem sănătoși. Supun la vot pe 47 76. Vă rog să votați, vă rog să votați. Încă sunt trei care nu s-au trezit, încă s-a închis votul. 15 pentru, 19 împotrivă. Sunt respinse comentariile domnului Surian. 4204 Hartong pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Iarăși dispare Van Dalen, trecem la 4204 Hartong pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 467 de la mediu. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Utah Haug. Deci, este în câștig de cauză. 43-44, trecere în rezervă, raportorul este împotrivă, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Toată lumea. abține, Deci se respinge. Urmează după aceea un proiect pilot, nu îl votăm. Votăm 741 de la grupul socialiștilor și democraților. Raportorul este pentru, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și am încheiat categoria 3B. Putem să trecem acum la categoria 4, foarte interesantă. Spre marea bucurie a vicepreședintei, care e bine dispusă. Votăm mai întâi în bloc tabelul cu cifre. Se distribuie, se distribuie. Dacă. Est-ce que tout le monde a le tableau? Toată lumea are tabelul în față? Caietul Dosare suplimentare. Este o pagină care nu este numerotată, dar pe care o are toată lumea în față. C'est un tableau uniquement de chiffres. Este un tabel numai cu cifre. Anumite amendamente conțin cifre și remarce. Vom vota remarcele rând cu rând după aceea. Însă, în ceea ce privește cifrele, le votăm în bloc. Înțeleg că există un acord politic ca să ajutăm cele 193 de state eh, reprezentate la ONU plus Palestina. Vă le tableau des chiffres. Qui pu. Haideți să votăm cifrele. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Trei persoane. Abțineri. Verzi și Gue. Mulțumesc. Deci, cifrele se adoptă. Felicitări sincere raportorului și grupurilor pentru acest acord. À partir de là, euh, je soumets... A mai avem un document specific, trebuie să-l votăm rând cu rând, comentariile. Va fi mai lung votul acum. 536 și cele două amendamente identice. Raportorul este pentru, cine este pentru? Împotrivă? Liberalii, conservatorii, dar sunt minoritari abțineri, deci amendamentele acestea identice se adoptă. 4186 Harton, raportorul e împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4756 Surian, raportorul este pentru, pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Cele două mari grupuri sunt pentru. 426 amplu pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10.52 GUE, raportorul e împotrivă, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 46.31, tot al GUE, pentru, împotrivă, toată, toți ceilalți se respinge. 43-32, Busutil, raportorul e împotrivă, pentru. Grupul domnului Busutil împotrivă. Toți ceilalți abțineri, PP-ul e în minoritate. Se respinge. 10-20, GUE, pentru, împotrivă. Abțineri se respinge. 167 afet. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 10.07 GUE. Raportorul e împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 508 al verzilor. Raportorul e împotrivă. Pentru. Raportorul este pentru, mă scuzați. Găran. Permiteți-mi să spun grupului meu că e o mică greșeală în lista noastră de vot. E singurul vot unde nu uh, ținem cont de opinia raportorului și nu suntem de acord cu acesta. Je, je comprends que c'est un vot. Înțeleg că e un vot referitor la Tibet. Raportorul este pentru, pentru. Liberalii, verzii, GUE, împotrivă, ceilalți. Doamnă raportor, ne pare foarte rău, însă majoritatea este împotriva dumneavoastră. 182 afet pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Următoarele două sunt acoperite, însă Vandalen este compatibil cu 182, 44-52, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47-68 Surian, raportorul e împotrivă, pentru. PP și doamna Andreasen, împotrivă. Ceilalți, majoritari, abțineri, se respinge. 47-65 pentru. Aceeași majoritate împotrivă. La fel, abțineri se respinge. 43-62 Gualtieri. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm electronic pentru că majoritatea nu e aceeași. 4362 al lui Gualtieri. Raportorul este pentru, însă haideți să votăm. Avem acum 40 de persoane prezente la vot. S-a încheiat votul. 18 pentru, 21 împotrivă. Gualtieri nu se adoptă. 183 AFET cu un amendament oral trebuie să fie șterse cel puțin 10 milioane. Pentru potriva abțineri se adoptă cu acest amendament. 4453 a lui Van Dalen și tot cu un amendament oral al raportorului să se locuiască 10% din linia bugetară prin parte din această alocare. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 184. Vot pe părți. Prima parte. Stability. Raportor... Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. PPE și domnul Hartong. Abțineri. Se adoptă prima parte. Partea a doua. Până la Assistance to Victims. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 185. Afet. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următoarele sunt acoperite. 43.30 al doamnei Crața. Raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44.54 Vandalen. Compatibil. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 186 afet. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 44-55 compatibil, dar raportorul împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Dau pagina. 187 de la AFET. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci și Gariga, Gresle, Alvaro sunt fericiți. 188 de la AFET, raportorul este pentru, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 518 de la Verzi. Vot pe părți. Prima parte. Raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte. Raportorul e pentru. Pentru. Împotrivă. Vot electronic la a doua parte de la 518. Le vot est ouvert. S-a deschis votul. Voilà. E y toujours... Ah, ça y est. Celui qui dormait s'est réveillé. Iată că cine dormea s-a trezit. 40 de persoane la vot, s-a încheiat votul, 13 pentru, 25 împotriva, a doua parte se respinge. AFET. Iarăși, ă, votăm doar ă, prima parte. A doua parte e acoperită de prima parte de la amendamentul anterior pe care l-am adoptat. La prima parte, de la AFET, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47-70, Surian, care este compatibil, raportorul e împotrivă, pentru, pentru PP-ul. Împotrivă. Majoritatea abțineri se respinge. 176 afet, raportorul este pentru, pentru, împotrivă. Domnul Surian e împotrivă. Are tot dreptul. Abțineri se adoptă. 190 afet, pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47-71 al domnului Surian, care este compatibil. Raportorul e împotrivă. Pentru. Grupul PPE. Împotrivă. Abțineri se respinge. 520 de la vers, tot compatibil, raportorul este și tot împotrivă. Pentru. Verzi și gurea. Împotrivă. Ceilalți abțineri se respinge. 518 de la verzi, în două părți. Prima parte, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, aceeași majoritate ca și până acum, trebuie să verificăm electronic în orice caz. La a doua parte de la 518 supun la vot. S-a deschis votul. Cineva doarme, s-a trezit, s-a închis votul. 14 pentru 26 împotrivă. Cred că dacă vor mai fi, va mai apărea 518 al verzilor, majoritatea va fi aceeași. A doua parte se respinge. 191 afet, prima parte. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte este acoperită. 4456 Vandalen. Raportorul este împotriva primei părți. Cine este pentru? Împotrivă. Majoritatea împotrivă, abțineri se respinge. Raportorul este pentru a doua parte, cine este pentru? Cu amendament oral. Part. Part of it. C'est moins précis. Qui est pour? Pentru. Împotrivă. Abțineri. A doua parte se adoptă. 520. Compatibil. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Re Reluăm. Pentru. Verzi și gue. Împotrivă ceilalți, abțineri, se respinge. 192 afet cu un amendament oral. 30 billion. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 520 este compatibil, nu uh, este susținut de raportor, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Trec mai departe. Avem din nou 518 al verzilor, deci cred că majoritatea va fi aceeași. Prima parte, pentru toată lumea, împotrivă, nimeni, abțineri. Partea a doua, pentru împotrivă, majoritatea împotrivă, deci a doua parte se respinge. 193 afet Supun la vot doar prima parte, fiindcă a doua este acoperită. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte e acoperită. 194 afet. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44.58. Vandalen e compatibil. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 253. Inta. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4459 este compatibil pentru împotrivă, majoritatea abțineri se respinge. 1035 GUE. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Guești, doamna Andreasen, cine împotrivă? Ceilalți, abțineri, se respinge. 513 de la Verzi. Raportorul de data aceasta e de acord cu Verzi. Cine este pentru? Împotrivă. Nu toată lumea e de partea verzilor. Votăm electronic. Cred că e o majoritate pentru, dar trebuie să verificăm. 513 de la verzi. S-a deschis votul. Toată lumea votează, unii dorm, ghinion, s-a încheiat votul. 20 pentru, 20 împotrivă, deci iată că cine dormea a schimbat soarta votului și acesta se respinge. Dar mai avem șanse la 519. Propun să votăm în bloc toate amendamentele 519 de la următoarele linii în bloc, dar pe părți. Prima parte de la amendamentele 519 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, cred că se respinge. A doua parte de la 519 se votează electronic, s-a deschis votul. Cine doarme, cine doarme a 41 persoană să voteze, nu votează, asta e, s-au terminat votul, 15 pentru, 24 împotrivă, se respinge a doua parte. 42-23 Hartong, raportorul e împotrivă, pentru. Abțineri se respinge. 38 DV, pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Deci, Surian cade din schemă. Dar nu și femeile. La 54, femeile sunt compatibile. Raportorul este pentru femei. Cine este pentru? Împotrivă. Liberalii și domnul Hartong abțineri. Dar amendamentul se adoptă. Avem din nou câteva 519. Putem considera că sunt acoperite de votul anterior, doamnă raportor? Acceptă și verzii? Bun. Deci sunt acoperite, nu mai revenim la 519. Și ajungem la 47-77, Surian. Raportorul e împotrivă? Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm mai bine. 47-77 al domnului Surian și votăm, votăm, votăm, votăm, încet, încet. Au mai adormit și alții. Se încheie votul. Asta e. Se respinge. Trebuie să votăm următorul amendament 47-63, tot Surian. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate. 518 al verzilor. Bănuiesc că e majoritatea de adineauri, dar haideți să votăm oricum. Prima parte. Strânește entuziasmul pentru, împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Majoritatea împotrivă. Și deci se respinge. La 519, cred că e la fel. Considerăm că prima parte se adoptă și a doua se respinge? Majoritatea fiind aceeași? Bine. Ajungem la 171 de la AFET și altele identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 196 de la AFET, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 175 de la AFET, raportorul este pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și, deci, următorul este identic, dar mai trebuie să votăm 4609, compatibil, de la doamna Verdman, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și am încheiat aici cu categoria 4. Revenim acum la începutul listei de vot cu o altă categorie delicată și anume 1A. Bien. Mes chers collègues, pour... Dragi colegi, vă rog, atenție. Domnul Avia dorește să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să clarificăm ceva. E legat de un vot uh, încheiat am supus la vot pachetul referitor la evenimentele speciale. Când președintele a supus la vot uh, acest segment, uh, ne-a spus că se votează întregul pachet, dar de la secretariat am aflat că am votat doar câteva inițiative și nu întregul pachet cu referire la evenimentele speciale. Deci e întregul pachet până la urmă. So, a, Francesca. Alors, notre rapporteur explique à, à Giovanni Lavia. Deci, raportorul poate să explice lui Giovanni ce se întâmplă. Raportorul va explica, dar de fapt au existat două compromisuri aici. Odată pe cifrele votate în bloc și apoi pe, pe comentarii. Am votat în bloc, aș, în acest fel, înlocuind comentariile individuale făcute de membri. Eu cred că e destul de clar explicat totul. Sigur, spune președintele, compromisul nu a cuprins toate comentariile individuale, ci mai degrabă le înlocuiește. Și acum trecem mai departe. E vorba despre titlul 1A. 1A. Avem o listă specială de vot, simplificată, date fiind compromisurile. Cred că o aveți deja cu toții. O are toată lumea? Bine. Atunci începem prin uh, votarea sub blocului 1 care corespunde tuturor amendamentelor ce se referă uh, la ceea ce e scris deasupra proiectului de buget. După care luăm totul amendament cu amendament. E vorba despre amendamentele ce se referă la plăți. Sub blocul 1, cine e pentru? Cine e împotrivă? Abține. Acest subbloc se adoptă. Și acum ajung la amendamentele individuale de la această linie. Linia amendamentul ALDE unu, pagina 6 pe lista de vot în versiunea engleză. A, alte își retrag amendamentele. Alors, oui, madame, madame euh, Jensen. Da, doamnă Jensen. Domnule președinte, da, noi ne retragem amendamentul. Bine, atunci pot să supun la vot um, amendamentul 3, 2, 3, sau nu? Spune președintele. Deci, nu mai e nevoie să facem nimic altceva la sub blocul numărul 1. Am înțeles, am înțeles. Bine, atunci linia 020201 nu mai trebuie votată. Totuși, 02040102 de la pagina 12 în versiunea în limba engleză e reprezentat de un amendament GUE 933 care se referă doar la plăți. Doar la plăți. E vorba strict de plăți. Raportorul e pentru, raportarea e pentru, nu, e împotrivă. Domnule președinte, îmi cer scuze. Amendamentul acesta, de fapt, nu e de la GUE, ci e un amendament de la PPE. GUE a cerut doar un vot pe părți. Deci, menționăm GUE, doar, dar doar pentru că s-a cerut amendament pe părți. Vot pe părți, mă scuzați, dar e clar, amendamentul de la PPE. Despre ce e vorba, spune președintele? 777, 777... Nu mai înțeleg nimic. Ce trebuie să votăm? Votăm uh, în ordine? Bine. Atunci, supun la vot cercetarea pe securitate Pagina 12 pe lista principală de vot 02020402. Mai întâi amendamentul GUE pe plăți. Raportorul e împotrivă, cine e pentru, cine e împotrivă, abțineri, se respinge. Asta înseamnă că acum trecem mai departe la amendamentul 4686. Tot de la GUE. Raportorul e împotrivă. Cine pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate se respinge. Asta înseamnă că 46, 80 e acum la rând. Raportorul e împotrivă. Pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. Și ajungem la 777, care ar trebui să obțină majoritate pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar la plăți acum. Am adoptat amendamentul 777. Cred că ALDE își retrag amendamentele de la 040304, de la acea linie. Da, deci s-a retras solicitarea de vot pe părți. Atunci trecem la partea 47,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 4656, raportul împotrivă, cine pentru, împotrivă, mulțumesc. Se respinge. Putem acum să trecem mai departe și să votăm 785, raportorul e pentru, cine e pentru. Raportorul e pentru. Împotrivă, abține. Deci la plăți am adoptat amendamentele de compromis. Am trecut uh, în revistă blocul 1 și trebuie să trecem prin aceeași procedură sub blocul 1. Blocul 2, mă scuzați. Mai întâi trebuie să votăm angajamentele. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Același lucru la plăți, de fapt, avem două solicitări de vot pe părți. Dorește ALDE să mențină această solicitare? Se pare că da. Trecem la, ne întoarcem la pagina 26. Aici va trebui să începem cu amendamentul 713 de la socialiști. Raportorul e pentru. Cine este pentru? Mulțumesc, cine e împotrivă? Majoritatea se respinge. Trebuie să votăm 389 acum. Raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum am acoperit liniile 040501, toate amendamentele de acolo sunt caduce, mai ales o de vot um, pe părți la plăți. Pagina 38, linia 080202. Încerc și eu cu greu să urmăresc. În primul rând, 956 de la Goecine Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 678. Raportorile pentru? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pentru plățile de la această linie, acesta e votul cel mai important. Trecem la subblocul 3. Același sistem. Mai întâi votăm compromisul pe cifre. Cine pentru? Cine e împotrivă? Da, deci se respinge. Nu au votat mulți pentru. Nu este nicio abținere. Sublocul a fost respins. Totuși, va trebui să supunem la un vot pe părți amendamentul verzilor cu referire la 082001, pagina 25 uh, din versiunea în limba engleză. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. atunci trebuie să votăm plățile corespunzătoare acestui subbloc. Asta înseamnă că am tratat deja mm, sublocul 3 și acum tratăm resturile. Prea bine. Eu cred că putem să ne ținem de tabel. La 02020804 mm, avem un amendament uh, pentru, împotrivă? Nu. Cred că va trebui să uh, votăm electronic, fiindcă nu mi s-a părut foarte clar. Deci 67-13 transport. Mi se pare că mereu suntem prea mulți. Mi se pare că acum suntem 43. 21 la 21. Da, admirabil rezultatul, o singură abținere. Amendamentul a fost respins. Acum trecem mai departe. 47.26, raportorile pentru, cu un amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Împreună cu amendamentul oral. Acum ajungem la amendamentul de la FAM. Cine este pentru? Un raportor împotrivă. Pentru? împotrivă, toată lumea împotriva femeilor. Se respinge amendamentul, apoi I3 67, 60, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87-20 pentru da, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine. Comentariile acum. E vorba de comentarii. Amendamentul 102 uh, de la Econ, raportor pentru, cine e pentru, împotrivă. Ce face PP-ul? PP-ul e pentru, e împotrivă? Bine, încep încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 814. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Asta înseamnă că 323 e caduc, iar 43, 89 la fel. 385 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul e caduc și avem 47-72 compatibil, raportori împotrivă, cine e pentru? 47-72 de la PPE. Împotrivă, abțineri, se respinge. opt e caduc. 533 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4365, Gualtieri, compatibil, raportorul pentru, cine e pentru, împotriva, abține, se adoptă. 397, employment, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 427, pentru, împotriva, abțineri, împotriva. Cred că trebuie să votăm electronic. E 427. S-a deschis votul. Vă rog să votați. José Luis. Oh, not secret ballot. Not secret. <laughs> We want to show our... Recommençons. Încă o dată. Votați, votați, vă rog, votați de toată lumea. S-a închis votul. 21 la 21 se respinge. 532, raportorul e pentru, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4775, Surian, raportorul e pentru, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43, 60, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 952. GUE, raportorie pentru. Împotrivă. Cred că ar trebui să facem o verificare electronică. 952 de la GUE. S-a deschis votul. Nu e secret. Nu e un vot secret. Votul s-a închis. 15 pentru și 26 împotrivă se respinge. 724 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4503 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 277 itre, raportorul e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4761, compatibil, raportorul e împotrivă, cine e pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate, se respinge. Raport uh, 278 se adoptă. Și acum trecem la următorul amendament al domnului Gualtieri, 4368 pentru cercetare istorică. Se adoptă. 725 de la socialiști. Cine este pentru? Raportorul împotrivă. Abțineri se adoptă. 43-59 Gualtieri, raportorul e pentru, cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 726 de la Socialiști Democrați, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 128 de Verts 528 al verzilor este caduc. 529 al verzilor, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se respinge. De la PP 775. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Următorul vot, următoarele două amendamente sunt caduce. 531 al verzilor. Raportul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să supunem la vot electronic, fiindcă aceste subiecte nucleare au efecte de fisiune. A votat toată lumea, se închide votul. Fisiunea nucleară este un fenomen surprinzător, cel puțin la voturile electronice. 8 pentru, 34 împotrivă și nicio abținere. Se respinge. 964 al GUE. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate. Se respinge. Sunt toate, intră toate aici. 627 alde. Raportorul este pentru. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Și următorul la fel. 41500 al domnului Hartong revine caduc. 727 cu un amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 624. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Aici intră și următorul. 966. Privind armata israeliană, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Gue și Verzi. Cine este împotrivă? Multă lume. Socialiștii se abțin. Majoritatea este împotrivă. Socialiștii nu vor să se bage în probleme militare. 530 al vezilor. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? A majorității socialiștilor se respinge. 114 a Econ. Raportorul este pentru. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Intră aici următorul. 112. Pentru. Împotrivă. Abține? Se adoptă. Aici intră și următorul. 113 de la Econ. Cam același lucru. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Aceeași majoritate. 113 la PP. Pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă. 601 de la ALDE. Raportorul este pentru. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 913 este compatibil de la GUE. Raportul este pentru. Cine este pentru? Ierle. Împotrivă. Abține se respinge. Ajungem la 43600 pentru. E vorba de Marie Curie. Împotriva. Aceeași majoritate. O respinge pe Marie Curie. Domnul Portaș. Cred că am sărit. A, e același, e identic. Da, da, da. 315 de la I3. Ba nu, spune domnul Portaș, nu este identic. Gui ești cu mine. Dar nu, nu și acesta. C'est rejeté. nu, non, sincèrement. Alors... Se respinge. 315 de la ITRE. Cine este pentru? Raportorul este pentru. Potriva abține se adoptă. De la Alive 457, raportorul este pentru. Populația Roma. Cine este pentru? Ce fac socialiștii? Ce faceți? 457. Nimic. Cine e împotrivă? Abține? În majoritate pentru. Socialiștii nu au participat la vot. De la vers, 535. Privind uh, bugetizarea pe criterii de gen. Bugetizarea genului. Raportul este pentru. Pentru, împotriva. Abțineri. Am bugetizat genul. 1A se vota, a fost votat. Mes chers collègues. Stimați colegi, dacă nu faceți liniște, o să dau cu ciocănelul în cap vicepreședintelui Hauck. Și, uh, sau uh, pe burta vicepreședintelui de Hal. Nu știu cum va suna fiecare. Vă propun acum să trecem la proiectul pilot. Simplu și rapid. După proiectul pilot avem 5 minute de pauză pentru a pregăti votul pe marginea celorlalte secțiuni și aici este vorba și de bugetul Parlamentului. Proiectul pilot. Proiectele pilot. Avem aici un alt dosar. Am ajuns la un acord în ceea ce privește votul, un acord între grupurile politice. Și vă propun să votăm în bloc atât cifrele, cât și comentariile. Fiindcă pentru proiectele pilot, proiectul nu există decât prin prisma comentariilor. Asta dacă nu cumva se opune cineva, dar mi se pare logic să facem așa. Se supune la vot în bloc acest dosar care cuprinde atât cifrele proiectelor pilot și a acțiunilor pregătitoare, cât și comentariile explicative ale acestor proiecte. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Trei persoane. Abțineri. Se adoptă. Se adoptă proiectele pilot. Am terminat cu secțiunea 3, bugetul comisiei și putem să, felic- să o felicităm pe Francesca, doamna raportor. Bien. Alors maintenant, euh, je vous propose... Bun. Acum facem 5 minute pauză pentru a vedea cum votăm bugetul celorlalte instituții. 5 minute pauză.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 Bien. Voilà, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux. Dragi colegi, reluăm lucrările. Și am să vă rog să fiți foarte atenți, pentru că nu am reușit să obținem un acord politic complet în legătură cu modul de votare. Va trebui să votăm linie cu linie și în repetate rânduri va trebui să îl rog să rog pe raportor să ne explice cum să votăm, fiindcă vor fi amendamente orale, au fost anumite acorduri de ultimă oră. Ați primit textul scris și vom încerca să mergem mai departe încetișor. Ar trebui, de fapt, să terminăm cam într-o oră, însă vreau să-i anunț pe coordonatori că dacă terminăm înainte de 12.30, să-i rog să rămână în sală împreună cu interpreții până la 12.30, pentru că Reimer Berge, care ieri dimineață s-a întâlnit cu o delegație a președinției poloneze pentru a discuta despre ITER, să ne povestească ce informații a primit și ce discuții a purtat cu președinția poloneză pe tema ITER, pe tema finanțării uh, supracosturilor. Nu e vorba deloc de bugetul 2012. Noi am adoptat ieri linia bugetară. Deci vă rog frumos să nu plecați imediat după vot, mă refer aici la coordonator, pentru că va trebui să discutăm despre această temă. Haideți să ne luăm tabelul de vot. Vă rog să încercați să aveți la îndemână textul amendamentelor orale care au fost distribuite aseară sau azi dimineață și începem la 215 alte secțiuni. Începem cu Parlamentul, salariile. Amendamentul 20.00 al raportorului privind implementarea tratatului de la Lisabona. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Celelalte amendamente sunt retrase. Ajungem acum la un punct mai delicat. E vorba de cheltuielile de călătorie. Voiam să avem un vot în bloc aici și mă uit la domnul raportor. Cum doriți să votăm această rubrică a, legată de cheltuielile de călătorie? Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă dau și eu o mică explicație. Pentru un maxim de transparență, am trecut linie cu linie tratatul de la Lisabona. Ca să fie mai clar, și ca să nu uh, fie probleme. Am discutat în birou, însă unele grupuri nu sunt de acord cu acest compromis. Și ca să nu pierdem timp, cred că trebuie să urmăm lista de vot și să nu luăm compromisul, pentru că s-ar ajunge la o mare confuzie ca să vedem ce linii sunt caduce din cauza compromisului. Eu vă propun să uh, respectăm lista de vot pe care o avem. Foarte bine. Domnul Bocroș a cerut cuvântul și apoi Ioran. Domnul Bocroș. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Avem un amendament oral relevant la posturile 1005 și 1004 aveți textul amendamentului oral și cred că ar trebui să-l votăm în primul rând. Dacă nu-l aveți, vi-l citesc. Îl citesc? Îl avem, spune președintele. Following text, 15% uh, of... Se cere adăugarea textului, 15% din alocări trebuie trecute în rezervă până când se va face un raport al biroului, la pentru birou și pentru Comisia de Bugete până în 31 martie 2012. Acest raport ar trebui să examineze fezabilitatea măsurilor care să asigure eficiența deplasărilor membrilor cu uh, obiectul de a face economii la buget. Trebuie să se încurajeze folosirea clasei economy și flex economy în, pentru deplasări și trebuie să se revizuiască regulile privind uh, Uh, deschiderea registrului pentru membrii, mai ales vinerea. Mulțumesc, domnule Bocroș, Ioran Ferm. Dacă îmi permiteți să adaug, mai există o adăugire la justificare. Ultima frază din justificare ar trebui să fie nu se aplică nicio indexare de către birou la nici una din cheltuielile de călătorie ale membrilor, inclusiv uh, diurna. Asta am fi dorit noi să votăm la amendamentul oral uh, prezentat de domnul Bocroș, cu care suntem de acord. În legătură cu metoda de votare, pentru că nu se indică aceasta clar pe lista de vot și trebuie să fie limpede, din câte înțeleg eu, amendamentul cel mai important este cel de-al treilea, 2057, al domnului Fernandes, nu avem probleme aici legate de cifre, acceptăm cifrele, acceptăm și trecerea în rezervă, dar amendamentul oral dorim să-l votăm aici și nu observațiile și justificările raportorului. Să fie clar și apoi grupul meu și grupul ECR uh, vor uh, susține acest uh, amendament. Bun, au cerut mai mulți cuvântul, vreau să mă asigur că am înțeles bine. Deci, domnul Bocro și grupul său va depune un amendament oral la această linie care va trebui să fie examinat la amendamentul care se aplică și la amendamentul 1005. Ni l-a citit, îl avem în față. Din partea socialiștilor va exista un amendament oral, avem un acord pe cifre, dar va fi un amendament oral legat de trecerea în rezervă, la amendamentul 2057. Acum, domnul Alvaro, Helga și Miguel Portaș. Domnul Alvaro. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să adaug și eu la ce a spus Găran în legătură cu 2057 că nu se înscrie pe lista indicată dacă putem vota separat observațiile, dacă se adoptă amendamentul oral. Aș vrea să întreb dacă există posibilitatea de a uh, face un vot pe părți. Ultima parte referitoare la orele când este disponibil registrul de prezență pentru membri. Uh, nu, domnule Bocroș, nu pentru că sunt eu împotrivă, dar știu că această chestiune a fost tratată în statutul membrilor, care a fost uh, tratată în ultimul mandat și aș vrea să știu dacă putem să luăm o decizie pe acest subiect înainte de a vota. Pentru că s-ar putea altfel să încălcăm acordul interinstituțional. Sigur că putem examina această chestiune, dar nu sunt sigur că putem să și revizuim remarca aceasta bugetară. Bien, merci, monsieur Alvaro. Mulțumesc, domnule Alvaro, am înțeles cererea dumneavoastră de vot pe părți. Helga. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Da, cred că a trebuit să votăm, așa cum a spus domnul Bocroș, acest amendament oral și sprijin și ceea ce a spus Găran. Cred că e foarte clar, atât la nivelul conținutului, cât și la nivel procedural. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Helga! M-a ajuns foarte mult. Domnul Portaș. Unică duvidă. Singura îndoială care persistă la mine este faptul că prima parte a comentariului domnului Goran contrazice, după mine, propunerea raportorului, care propune să nu se înghețe cheltuielile de călătorie, ci să se reducă acestea cu 5%, în afară de constituirea rezervei. Iar observația colegului Goran, comentariul colegului Goran se referă la o înghețare, care nu înseamnă reducere. Deci, cred că trebuie votat separat. Eu aici sunt de acord cu ce spune colegul Alvaro, dar fiindcă este o parte cu care nu sunt de acord, e vorba de înghețarea, deci nu sunt de acord cu înghețarea cheltuielilor de, călătorie, așa cum uh, spune colegul uh, Goran. Eu vreau o reducere de 5% și o rezervă de 5, o trecere în rezervă de 50% și mai am și un amendament oral, dar o să urmeze un amendament oral. Ni l-ați trimis în scris? E pentru un alt punct. Și uh, vi l-am trim vi uh, trimit. Raportorul vrea să-i răspundă domnului Portaș, dar mai întâi vrea și domnul Voran să ia cuvântul. Eider aussi. Bon. Alors d'abord Derek Vaughan, Eider, puis le rapporteur. Derek Vaughan, Eider și apoi raportorul. Derek. Sunt sigur că raportorul va dori să reacționeze la cele spuse de domnul Portaș. Vreau și eu să spun ceva. Nu cred că avem o contradicție aici, fiindcă putem să fim de acord cu faptul că vrem să reducem linia bugetară cu 5%, da, dar să susținem la comentarii că vrem ca um, indemnizațiile zilnice să fie înghețate. Deci nu e nicio contradicție aici. Putem să spunem că indemnizațiile trebuie să fie înghețate, iar călătoriile reduse. Mulțumesc. Eide, ce tal? Gracias, presidente. Para complicar. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru ca votul să devină puțin mai complicat, iată ce sugerăm noi. Comentariul făcut de Găran să nu, apare la, să nu apară la justificări, ci să facă parte din comentarii, ca să putem înțelege mai bine. Deci am putea avea vot pe părți pentru că, iată, realizăm că există oameni care sunt pentru o parte, dar nu și pentru cealaltă. Și nu vrem ca indexarea indemnizațiilor să dispară cu totul, de aceea vrem să votăm astfel, cum am propus. Dire. Raportorul ne va spune care sunt concluziile pe care le trage și recomandările pentru vot. Dacă am înțeles eu bine, nu știu însă pentru că e foarte complicat, mi se pare că, de fapt, toate amendamentele orale prezentate de diversi vorbitori, în afară de cel al domnului Portaș, se referă la amendamentul 2057 și se pot aplica și la altele eventual, însă atunci va trebui să le votăm, din câte înțeleg eu. Domnule raportor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am spus întotdeauna că trebuie să evităm chestiunile juridice Însă am niște îndoieli să vedem dacă putem la justificări să schimbăm regulile și să cerem biroului anumite modificări, orice modificări. E o întrebare, dar eu sunt aici de-abia la primul mandat. Mă întreb dacă e posibil să votăm justificările dacă... Dacă este posibil. Iată că e o nouă procedură aici, votăm justificările și din cauza asta se dorește să se modifice și să se voteze observațiile. Toate aceste probleme ar fi putut fi rezolvate, așa cum am spus eu, în rezoluție și ar fi fost mai clar. Ce am propus eu a fost o reducere de 5% pentru deplasări, pentru linia de deplasări, să o reducere cu 5, de 5% a fost un amendament al socialiștilor să se înghețe. Am propus 15% să fie trecut în rezervă. Toată lumea a fost de acord, dar după aceea la justificare nu mai sunt de acord. Eu nu știu cum se va rezolva. Cât că am putea să rezolvăm această chestiune foarte simplu, cu mai multă forță în rezoluție. Aici toată lumea e de acord să reducem linia cu 5%, acesta e acordul pe care l-am obținut la birou, Toată lumea e de acord să trecem 15% în rezervă până când biroul va prezenta un studiu pentru toate tipurile de deplasări. Eu cred că amendamentul meu acoperă amendamentul socialiștilor, fiindcă este mai uh, extins, e vorba de toate tipurile de deplasări. Spunem că acolo dorim economii la toate tipurile de deplasări și la celelalte chestiuni avem rezoluția și am putea rezolva problemele în rezoluție. Încă ceva, nu știu dacă putem spune, eu depun un amendament oral și amendamentul meu oral trebuie să fie votat înainte de amendamentul raportorului. Dacă e așa, până la urmă ă, nu mai depunem niciun amendament. Venim aici și facem amendamentele orale și imediat ă, vin și eu și fac un alt amendament mai puternic ca să distrug amendamentul dinainte. Cam ă, confuză situația, eu am spus de la bun început, am încercat tot ce am făcut, ce am putut ca să obțin un consens și chiar și după ce s-a obținut acordul în birou, am avut un acord la conciliere cu biroul, e altă poveste. Eu nu știu ce rost mai au atunci reuniunile de conciliere. Și chiar și după aceasta am făcut efortul să ajungem la un acord mai bun și, repet, acum, în rezoluție am avea mai multă forță decât în aceste justificări care se doresc acum să fie să se dorește să fie transformate în observații. Domnule raportor, eu vă înțeleg. Uitați, vă pun o întrebare. Ați propus și dumneavoastră un amendament oral, un amendament la justificare, pentru a se adăuga o mențiune referitoare la cheltuielile de deplasare. Nu are sens, deci, să mai amendăm uh, justificările. Facem o remarcă, o observație, sau, cel mai bine, propuneți trecerea în rezoluție. Dar nu are rost să discutăm acum rezoluția, putem ajunge la un consens la rezoluție și eu asta și propun. Și asta am și propus la toate reuniunile de nu știu când. Eu vă înțeleg, dar ce do doriți să votăm acest text acum? Pentru că eu cred că și-a găsit locul în rezoluție. Găran. Uh, sorry, I don't agree because îmi cer scuze, nu sunt de acord. Eu cred că avem nevoie de comentarii la linia bugetară. E necesar. Nu putem să evităm votarea comentariilor, dar recunosc, cred că am greșit neadăugând ultima propoziție de la justificare la comentarii. Aș vrea să facem asta. Eu cred că e o cale simplă, o rezolvare simplă. Primele două amendamente, 2001-2069, sunt, vom vota pentru acea reducere cu vom vota și pentru rezervă. Votăm, suntem de acord cu cifrele, nici o problemă. Dacă raportorul consideră că aceasta e procedura normală, atunci textul domniei sale ar trebui votat mai întâi. Noi vom vota împotrivă și dacă acesta devine caduc, haideți să votăm amendamentul oral. Eu cred că aceasta e calea cea mai simplă. Iuta are cuvântul, după care trecem la vot. Am o scurtă observație de făcut la cele conchise de uh, Göran. Și anume, să fim de acord să votăm uh, cu 5% reducere și totodată la cifre să uh, votăm amendamentul 2075. Dar problema e că dacă facem asta, ajungem într-o contradicție, fiindcă calculăm totul la vechile cifre. Deci trebuie să luăm noile cifre și să uh, Um, scădem 15% care ar veni cam 10 milioane depus în rezervă. Altminteri, votăm două lucruri care nu sunt congruente, dar aici e vorba strict de cifre. An? Mulțumesc, An. Well, I would like to say... Aș dori și eu să spun o chestiune de principiu, fără a intra în detaliu. Raportorul are dreptate când spune că nu toți cei din această încăpere au, sunt îndreptățiți să vină cu un amendament oral și să aibă pretenția ca acesta să fie votat. Pentru că am spus-o de la început, uh, putem vota amendamente orale cu condiția ca raportorul să fie de acord cu ele. Oui, monsieur raporteur. Da, domnule raportor. Eu înțeleg foarte bine ce a spus domnul Portaș și ce a spus doamna vicepreședinte. Cred că amendamentul socialiștilor va contrazice amendamentul unde spunem că dorim o reducere de 5%. Președintele, dragi colegi, Vă, propă, vă propun să votăm linie cu linie. Eu înțeleg că va fi o majoritate, dar că vor fi alte propuneri pentru comentarii. Și dacă comentariul raportorilor raportorilor o majoritate îl adoptăm, dacă nu, votăm celelalte amendamente. La amendamentul meu nu am modificări la comentarii. Da, dar vreau să votăm asta, spune președintele. Dacă votăm comentariile, încep cu al tău. Bun, în legătură cu linia 2001, raportorul, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20-69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20-57, cifrele, inclusiv cele puse în rezervă. Împotrivă. Abțineri se adoptă. La comentarii, comentariile raportorului. Condițiile pentru împotrivă vot electronic. J'ai le droit de vote. Hein? Tout à l'heure, je l'avais plus. Am drept de vot, mai devreme nu aveam. A, nu am. Bine. Cum îmi anulez votul? Je, je m'abstiens, du coup. Voilà. Mă abțin, bun, mă rog. <laughs> Alors, il y a 45 présents. 45 prezenți și 2 nu vor să voteze. 25 pentru, 17 împotrivă. Deci, comentariile raportorului sunt adoptate. Celelalte comentarii sunt caduce. Problema s-a rezolvat. Eh, voilà, eh, c'est ça. Bon, voilà. Bun. Putem trece. Problema aceasta este rezolvată, dar stați liniștiți că vor mai fi și altele pentru distracție. Și vom avea și rezoluția ca să răspundem la toate aceste probleme și să găsim un acord. Dau pagina 819. Toate sunt caduce. Toată pagina. Toată pagina e caducă. Alors, pardon, sur le... La 48-89 sunt niște comentarii care trebuie votate. Raportorul este pentru... Bun, nu, nu, sunt compatibile. Raportorul e împotrivă. Pentru... Împotrivă numai PP-ul, deci majoritatea este pentru, se rețin aceste comentarii privind Air Miles. Trecem la alte cheltuieli pentru deplasări. Problema e aceeași. Putem considera că se rezolvă prin votul precedent? Eu zic că da. E la fel, același lucru, același vot. A? Ok? On consider că se couvert. Considerăm că sunt acoperite. Deci putem trece la indemnizații pentru cheltuieli generale. Și aici ia cuvântul Miguel Portaș. Suspens. Miguel. Exact. Eu am depus un amendament care propune o reducere de 25% la rubrica cheltuieli generale pentru deputați și amendamentul oral pe care îl depun acum spune că această reducere să fie una doar simbolică, adică să fie reduse cu 5% dintr-o sumă de cam 2 milioane de euro și să fie clar despre ce este vorba. Dacă deputații acceptă sau nu să se atingă indemnizațiile lor. De de Există această propunere de 5%. Eu propun să fie votată înainte de propunerea raportorului, pentru că altfel nu are niciun sens. Este vorba de un amendament pe cifre. Raportorul propune înghețarea, eu propun reducerea. Reducerea trebuie să fie votată înainte de înghețare. E 5% pentru reduzi... 5%! E doar simbolic. Merci, monsieur Portaș. Mulțumesc, domnule Portaș. Domnule raportor. De legalitate. Nu vreau să intr intrăm iarăși în chestiuni juridice. Da. Pera, congelar Așadar, e vorba despre un amendament de cu privire la înghețarea salariilor. Am spus că e ilegal, am spus că nu-l vom uh, trece. Și acum domnul Portaș vine cu un amendament uh, de reducere cu 25% a cheltuielor generale. Însă, în contradicție cu ceea ce spune domnul Portaș, cheltuielile generale nu um, sunt uh, parte din salariul, din venitul um, deputaților. Înghețarea reprezintă o reducere în sine. Și facem această înghețare pentru a evita probleme juridice și solicităm biroului uh, să facă această propunere. Eu am unele îndoieli în ceea ce privește această reducere de 5%, dacă aceasta este legală și nu încalcă statutul. Dar, încă o dată, nu vreau aici să discutăm uh, chestiuni juridice. În ceea ce privește ordinea de vot, mie mi-e indiferent uh, dacă se face o, o excepție pentru colegul Portaș la acest vot, dar uh, eu, mie mi s-ar părea normal și legal ca mai întâi să se voteze amendamentele, propunerile raportorului. Dacă s-ar face o excepție, însă nici acest lucru nu m-ar deranja. Bien. Je remercie le rapporteur de son élégance. Mulțumesc raportorului pentru eleganță, pentru că, într-adevăr, am hotărât începând de ieri că atunci când e un amendament al raportorului la orice linie, îl votăm mai întâi pe acela și după aceea revenim la regula obișnuită, conform căreia se începe cu amendamentul cel mai îndepărtat de propunerea inițială. Și deci votăm mai întâi amendamentul domnului Portaș. Domnule Harton, ați cerut cuvântul? Nu? Aveți cuvântul. Apart from the procedural... Dincolo de chestiunile procedurale, aș dori să sprijin absolut orice reducere la această linie bugetară. Am transmit un mesaj extrem de puternic din punct de vedere politic în aceste vremuri de restricție economică. Je au vot. Votăm mai întâi amendamentul domnului Portaș 985 cu un amendament oral. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Doamna Durand se abține. Revin la amendamentul raportorului 2003 și 2075. E vorba de linia 1006, indemnizație pentru cheltuieli generale, la mijlocul paginii 217. Cred că putem vota în bloc aceste două amendamente ale raportorului. Pentru. Împotrivă. Logic, abțineri, deci se adoptă. Putem considera deci că toate celelalte sunt caduce, cu excepția observațiilor domnului Van Dalen privind full accountability. E retras. Bun. Nu mai vorbim atunci. Trecem la asigurări de accident Domnul Hellers. Doar o clarificare, domnule președinte, în ceea ce este indemnizațiile generale. Se pare că eurodeputații nu sunt obligați să cheltuiască acești bani, pot să-i și returneze, așa că dacă oamenii sunt atât de sensibili la aceste subiecte, ar putea pur și simplu să economisească banii în proprie inițiativă și să-i returneze. E, e donc, uh... În aplauzele publicului, reținem că James Ellis va da un exemplu aici și noi îl vom urma. Bine, James. 2006 al raportorului pentru împotrivă abțineri Deci, în mare, amendamentele raportorului pe Lisbon Treaty sunt susținute de toată lumea. Dacă mai sunt și altele, vă voi aminti că a existat aici majoritate. 41-10, Harton, raportor împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se respinge. 2012 al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O trecere în rezervă trecută de conservatori la 875, raportorul e împotrivă. A, e retras. Bun, foarte bine. Trecem la alți agenți. 2008. Pentru. Împotrivă. Socialiștii. Abțineri. Se adoptă. Mai departe, celelalte sunt caduce? Sau nu? Da, la linia aceasta, da. Trec la linia interpreți de conferință. Mi s-a spus că iarăși pot și eu să votez. 2067 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. În legătură cu cifrele, deci restul sunt caduce, dar avem niște treceri în rezervă. La 874, decizia a fost luată de birou, deci putem vota. E retras, e acoperit. 874. E valabil și pentru 827 și 886? Sunt acoperite? Sunt acoperite. Bun. Trecem la 2016 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Servicii externe, 2068 al raportorului. Pentru, Împotrivă. Nimeni. Abțineri. Se adoptă în unanimitate. Restul liniei este caduc. Domnul Portaș s-a abținut. E împotrivă. Domnul Portaș e împotrivă. Următoarea linie. unu 12 se respinge. Vandalen e retras. 41-13 Hartong pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 879 conservatori, raportorul e împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Următoarea pagină, 41-14 Hartong, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 900 al ELD. Raportorul e împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Identic cu următorul. 826 e retras, 885. L-au retras? Verzii l-au retras? Bun. 41.15 Hartong pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alors, euh, le 836 est 836 a fost retras. Mi s-a spus că s-a retras. 894 verzi. Cererea aceasta a fost retrasă de rezervă. 44-34 retrasă de asemenea. Deci toate trei retrase. Așa că ajungem la întreținerea clădirilor. 831 a fost retras, 889 al verzilor, retras de asemenea. Consum de energie, 273 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte sunt caduce de la această linie. Trecem la securitatea și supravegherea clădirilor. Două amendamente care pot fi votate împreună ale raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Obțineri? Se adoptă cu unanimitate, dacă nu mă înșel. Următoarea linie. 992 de la GUE. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge la fel și următorul. La linia 214 avem două amendamente de la GUE. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru împotrivă? Abține, Se resping. În ceea ce privește mijloacele de transport, domnul Vandalen nu mai are mijloace de transport. Două amendamente de la GUE, raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Mulțumesc, da. Se resping aceste amendamente. Și apoi putem să trecem la 230. Din nou două amendamente GUE, raportorii împotrivă, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Barbara e împotrivă. Da, se resping. În ceea ce privește alte cheltuieli administrative, din nou două amendamente de la GUE, raportorii împotrivă, cine este pentru, cine împotrivă, abțineri, se resping. Acum avem sistemul de compensare a emisiilor, un amendament al raportorului, cine este pentru, împotrivă, mulțumesc, abțineri, se adoptă. Cred că următoarele amendamente devin caduce când vine vorba de cifre, dar avem o trecere în rezervă cerută de conservatori. Cine este pentru? La 878. Socialiștii sunt pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge amendamentul. La linia 302 avem un amendament al domnului Fernandes care se referă la observații. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La cifre. 44-37, raportorul împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 920, raportorul împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Și Următorul e respins pentru că e identic. Acum, reuniuni. 880, conservatori și reformiști, raportori împotrivă, cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă, abțineri, se respinge. Da, iată că domnul Vandale nu mai participă la reuniuni. Cheltuieli pentru serviciile agen agențiilor de voiaj. Domnul Hartong, 41-16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 833 retras. Amendamentul verzilor 891, raportorii împotrivă, cine este pentru? E retras și acesta? Întreabă președintele. Da. La presiunea raportorilor, iată verzii s-au retras. 653 alde Are raportorul un amendament oral? E sur la listă. E pe listă. No creation of new line, but put appropriations of on existing line. corner. Information. On a deja une ligne pour cela. Oui. Avem deja o linie pentru acest amendament, spune eh, raportorul, așa că sugerez următoarele. Nu e elegant să avem două linii pentru același lucru, așa că sugerez să trecem la comentarii. Faptul că ne referim la amendamentul 3249. Da, spune președintele, am înțeles. Suntem de acord. Suntem de acord cu asta. Acestea fiind spuse, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Da. Acestea fiind spuse, am acoperit totul la amendamentul domnului Daf și de la FET și așa că putem să trecem la 227, achiziția de servici, achiziționarea, mă scuzați, de servicii de expertiză. 2071 a fost retras. Cumva? Raportorul. Da, am vorbit deja despre acest subiect și retrag amendamentul în ceea ce privește studiul pentru faimosul proiect pilot, e vorba de 2 milioane aici, și solicit să existe o rezervă de contingență pentru această sumă. Deci nu retrageți practic amendamentul, ci uh, schimbați locația, destinația banilor. Da, spune raportorul, ori să trecem la rezervă uh, de urgență, ori uh, altundeva. Ideea este să renunțăm la amendamentul de la AFE. Președintele, a înțeles toată lumea? Prea bine. Supunem atunci acest amendament astfel amendat la vot. Pentru? Împotrivă? Va trebui să facem o verificare electronică. Bine. Suntem 44 în sală și doar 40 votează. Ce se întâmplă? Ah, mais, mais, mais quel, quel vot? Păi să voteze atunci. Socialist. Da, nu prea avem socialiști. Au fost și prea mulți de la PP. Essayez de voter. On va, on va, on va voir ce nous dit la machine. Vom încerca să votăm și vedem ce ne spune aparatul de vot. Nu, sunt prea mulți uh, socialiști. Cu unul în plus. Bon, alors, ben, euh, euh, abstenez-vous, abstenez-vous. Votez abstention. În acest caz, abțineți-vă. Votați abținere. Închidem votul. L-am închis. 23 de voturi pentru, 18 împotrivă, deci acest amendament al raportorului e adoptat cu o abținere. Trecem la trecerea în rezervă. E vorba de 838 cu privire la Congresul American. Raportorul e împotrivă. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă. Împotrivă, da. Se respinge. Mai sunt și comentarii. Raportorul e pentru. Cine este pentru aceste comentarii? Nu? Îmi cer scuze, spune președintele. Raportorul e împotriva comentariilor. Deci, raportorul e împotrivă. Le supun la vot cine este pentru. Împotriva. Cred că majoritatea e în... pentru, dar supun la vot electronic. Helga. Vreau să știți pe ce explicație este vorba. Este vorba despre 833, spune președintele, de fapt, se corectează. A, e 838, spune președintele în germană comentariile. Raportorul e împotrivă. Da, Gegen. S-a deschis votul. Persoană ne vote. Ah, e un socialist de trop. Da, prea mulți socialiști. Abțineți-vă. S-a închis votul. 17 pentru, 21 împotrivă. Aceste comentarii sunt respinse. Proiectul pilot a fost acoperit. Trecem la următoarea pagină. E vorba despre comentarii doar. Amendamentul 2014. E pagina 228. Președintele rectifică. Amendamentul 2014 e vorba de cheltuieli de documentare și ale bibliotecii. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Domnul raportor. Monsieur le Président, euh, la compétence Mulțumesc, domnule președinte. Această competență aparține biroului și nu Comisiei pentru Bugete. Propun același lucru, e vorba de menținerea acordului cu biroul în ceea ce privește cifrele. Îmi retrag acest amendament și propun ca această sumă de 100.000 de euro să treacă în rezerva pentru situații de urgență. Înțeleg că vorbiți despre 2072, acesta a fost retras. Nu, e vorba de un amendament oral. E vorba de, lim, de linia pentru situații de neprevăzute, neprevăzute, doamna Matera. Mulțumesc, domnule președinte. În numele semnatarilor am, autorilor amendamentului 43-46, Vreau să vă spun că, dat fiindcă această chestiune ține de competența biroului, putem retrage acest amendament. Dar mai mult, deschiderea acestui ghișeu de informații europene ar fi foarte folositor, mai ales în contextul primăverii arabe. Eu sunt unul dintre semnatari și vorbesc în numele grupului de coautor, spunând că retragem acest, uh, acest amendament. Bun. Altfel spus, colegii noștri italieni, în frunte cu doamna Gressler, doreau înaintarea unui amendament pentru finanțarea unui birou al Parlamentului European la Napoli pentru a lansa inițiative de contact cu parlamentele țărilor uh, din Sud. Parlamentul uh, Sensibil la această remarcă, a făcut, a înaintat un alt amendament. Se pare că după consultări intense, care s-au desfășurat până noaptea târziu, uh, autorii acestui amendament și-au dat seama că, din păcate, nu avem nici temei juridic, nici un temei politic, dat fiind că biroul nu a fost sesizat. Vă dau exemplul Casei de Istorie. Aici avem o decizie a biroului și ne uităm la buget după aceea și ce vom face în curând. Dar deocamdată nu avem o hotărâre a biroului. Iată deci, înțeleg uh, faptul uh, că autorii acestui amendament, prin uh, purtătorul lor de cuvânt, doamna Matera, au hotărât să Uh, retragă acest amendament. O fac, ace- fac acest lucru în public, acum în Comisia pentru Buget și după aceea printr-o conferință de presă, explicând inițiativa politică a acestei retrageri, sperând că uh, biroul reține această idee și dacă o face vom avea un temei juridic și politic și atunci într-un uh, buget rectificativ sau în bugetul de anul viitor vom putea ține cont de acesta. Acestea fiind spuse, domnule raportor, mi se pare că Uh, e normal ca amendamentul dumneavoastră să fie retras și el. Aveți cuvântul, dat fiindcă este al dumneavoastră. Da, da, retrag amendamentul, așa cum am spus, și vreau să înaintez un amendament oral aici sau la linia pentru situații neprevăzute pentru această sumă de 100.000 de euro și pentru compromisul la care am ajuns cu privire la cifre cu biroul și propun pentru a nu schimba cifrele, așa cum am făcut și pentru uh, Uh, faimoasa chestiune a fetului. propun ca această sumă să treacă în rezerva pentru situații neprevăzute. Bun. Ați cerut cuvântul, doamnă? Nu. Bun. Am terminat atunci. Atunci, supun la vot amendamentul 2072 uh, al raportorului în forma orală. Nu mai vorbim despre Napoli, nu mai vorbim despre Capri, din păcat. Din păcate, gata, am terminat această discuție. era orașul primelor uh, iubiri pentru Isabel Duran și pentru mine. Cine este pentru această linie pentru situațiile prevăzute? Cine este împotriva? Haideți să votăm electronic. Mais, mais, mais, madame, vous ne votez pas, donc, là, hein, parce qu'il y a... Dar, doamnă, dumneavoastră nu votați fiindcă avem în sală prea mulți socialiști. Ok, ok, le vote clou. Se închide votul. 25 pentru 16 împotrivă și am hotărât. Trecem mai departe la publicații electronice și tradiționale. Amendamentul 259 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Înseamnă că restul sunt caduce? Pentru cifre, cel puțin. La, la această linie, da? Trecem mai departe la următoarea linie. 994. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 4440. Vandale. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 882 al conservatorilor. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 922. Raportorul este împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci nu vom, nu vom adopta niciun amendament aici. Următoarea linie. Parlamentarium. 901. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Următoarea linie. Trecem la următoarea pagină. 995. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și următorul la fel. Organizarea de colocvii, seminare 2015 nu se referă decât la observații. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trebuie să votăm amendamentul GUE, dar fiindcă acesta se referă la cifre. 980. Raportul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 828 a fost retras, dacă am înțeles eu bine, dar 884 se supune la vot, raportorul este împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la următoarea linie, 883, raportorul este împotrivă, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și, deci, va fi respins și amendamentul Van Dalen. Următoarea pagină. Amendamentul 2007, strada de la Lisabona, cine este pentru, împotriva, abțineri. Uh, iată, consecința la Lisabona se uh, adoptă și 443 dispare. Contribuții în beneficiul partidelor politice europene. 4117. Raportul este împotrivă. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4444. Vandalen. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 904 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ca și celelalte amendamente identice de pe această linie. Contribuții la fundațiile politice europene. Domnul Hartung. 4118. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 4445 Van Dalen. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 903 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și cu celelalte. 2010 se adoptă. Da? Am votat deja o dată pentru tot ce ține de tratatul de la Lisabona. 982 de la GUE. Raportorul este împotrivă. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. La fel și următorul. 2004. Al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezervă pentru cheltuieli neprevăzute. Am adoptat deja amendamente care se referă la această rezervă și vă propun acum să adăugăm, să votăm uh, în bloc 2008 și 2004. Cine este pentru? Goran. Este vorba de 2008 și 2004 cu privire la rezerva pentru cheltuieli neprevăzute. Cine este pentru? Împotrivă? GUE. Abțineri? Se adoptă amândouă. Restul devin caduce. La EMAS. Amendamentul raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. ...2060 al raportului cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Am terminat cu Parlamentul. Bine, nu am terminat cu el, dar i-am asigurat finanțarea. Dar n-am terminat cu raportul Fernandez. Trecem acum la Curtea de Justiție. 2023 al raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Deci, celelalte devin caduce. 2024 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următorul este ca duc indemnizații tranzitorii 2026. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Pensiile. 2027. Raportului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Credit provizorii. 2028. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Remunerații și indemnizații. 2029. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Drepturi în legătură cu începerea activității. 345 al raportorului. Doar cifrele. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, este vorba despre... Nu este vorba despre raportor aici. Rapa, raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Nimeni. Împotrivă. Toată lumea. Gata, s-a dus. Credit provizoriu. Provizoriu. 2030. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 331. Prestații externe în domeniul lingvistic. Raportorul este împotrivă. Amendament înaintea de juri. Cine este pentru? Împotrivă? O majoritate? Se respinge. Perfecționare profesională. Raportorul este împotriva acest amendament înaintea de jurii. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Relații sociale. Amendament de la Iuri. Amendamentul este, eh, mă scuzați, raportorul este împotrivă. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele eh, 2031, 32 și 33 ale raportorului au fost retrase. Am înțeles eu bine? Atunci am ajuns la 2035, achiziția, lucrările de reparație și de întreținere a hardware-ului și software-ului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Următoarea linie. Servicii externe. 2036. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dăm pagina. 336. Pentru. Împotrivă. Abține. Se respinge. 337. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se respinge. 338. De la juri. Raportorul este împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate se respinge. 339 de la juri. Aceeași situație, aceeași majoritate se respinge. 340, 340 de la juri. Aceeași situație, aceeași majoritate se respinge. 341 de la juri. Aceeași situație, aceeași majoritate se respinge. Publicații cu caracter general. 2034 a fost retras, 342 de la jurii. Aceeași situație, aceeași majoritate, același rezultat, se respinge. Drepturi aferente începerii activității și așa mai departe. 2038 a raportorului. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Remunerații și indemnizații. 2061. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Comitetul Economic și Social 2020, Europa 2020, a raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am rezolvat deci cu această linie remunerații și indemnizații 2022 al raportorului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Celelalte amendamente devin caduce și ajungem la alți agenți, 4104 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Următoarea linie. 4105 al domnului Hartong. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge cu aceeași majoritate. Cheltuieli diverse. 4614 al domnului Vertman. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? majoritatea respinge. Interpretariatul 2021 al domnului Fernandez, cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Acopere aici toată linia. Comitetul Regiunilor, remunerații. Domnule raportor, ați retras amendamentul? Da. Atunci votăm amendamentul Hartung 4101. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alte alți agenți. 4102, tot al domnului Hartung. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se respinge. Servicii de interpretariat. 2040, al domnului Fernandes. Pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Am rezolvat aici toată linia. Perfecționare profesională, 2037 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Curățenie și întreținere. 2041 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Consumul de energie. 2042 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Securitatea și supravegherea clădirilor. 2043 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 20 2062 a fost retras. În ceea ce privește servicii externe, 2047 al raportului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Telecomunicații, 2045 al raportului, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 847, 844 este caduc. Trecem acum la remunerații 2063 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Reuniuni 2048 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Comunicare și publicații 2047 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum am ajuns la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 2050 al raportorului. Cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 2064 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Serviciul European de Acțiune Externă. Urmă mai întâi un amendament al domnului Harton, 4107. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Acum, 197. Care este propunerea raportorului? Vă propun, dați fiind că condiția pentru rezervă a fost deja îndeplinită, vă propun să acceptăm cifrele, dar să renunțăm la rezervă. Deci, punem aceste credite pe linia bugetară la proiectul de buget sunt în rezervă, iar dumneavoastră propuneți să le scoatem din rezervă pentru a le introduce în linia bugetară. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Deci, sunt înscrise aceste credite pe linia bugetară, așa cum a propus domnul raportor. Mai departe, următoarea uh, linia al 4107 al domnului Hartung, uh, pentru împotriva ține se respinge. Următoarea linie. Tot 4107 al domnului Hartong pentru, împotriva, abține, se respinge. La următorul FD, raportul este împotrivă, cine este pentru? Împotriva, abține, se resping. La 198 înțeleg că amendamentul raportorului este identic cu ce am votat acum. La proiectul de, la proiectul de buget avem o rezervă, se propune păstrarea cifrelor, dar uh, introduce acestor uh, sume pe linia bugetară, în linia bugetară. Deci restabilim proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 4107 al domnului Hartung. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se respinge. Încă un amendament, 4107, pe următoarea linie a domnului Hartung, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Agenții contractuali. Același lucru. Un nou amendament în care punem bani în rezervă, restabilind proiectul de buget. 199. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Același lucru r 200. Să vă opuneți. On this amendment... La acest amendament și la celălalt amendament a Fed, care e identic. Suntem uh, pentru, raportorii împotrivă, dar vrem un amendament oral pentru ridicarea rezervei. And then the vote will be... Iar apoi, votul va fi diferit între noi, dar, iată, suntem de acord că vom vota cu celelalte, la celelalte cifre, fără alte rezerve. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. D'accord. Uh, do Bine. Cu alte cuvinte, sunteți pentru amendamentul 200 și raportorul este împotrivă. Supun la vot amendamentul 200. Jensen. Doamna Jensen. Aș avea o întrebare. Cine face aici amendamentele orale? Trebuie să îl auzim pe domnul raportor, le acceptă sau nu? Fiindcă eu știu prea bine, avem o regulă care spune că raportorul face amendamentele orale. Domnule raportor, aveți cuvântul. Sunt sunt Vot pe părți, vot pe părți. Bun. adică, propuneți să votăm mai întâi cifrele și apoi trecerea în rezervă. Bine? Nu e un amendament oral. Deci vorbim de amendamentul 200. Vorbim de 200. La amendamentul 200, cifrele. Care este poziția raportorului? Să se revină la proiectul de buget și după aceea votăm rezerva. Dacă se resping cifrele, nu mai avem ce trece în rezervă. Cine este pentru cifrele de la 200? Împotrivă? Verificăm electronic. Le vote tu vei. S-a deschis votul. S-a deschis votul. Votați, votați, mai sunt patru care nu votează. S-a închis votul. 18 pentru, 19 împotrivă, se respinge. Mai are rost să votăm trecerea în rezervă? Nu. Nu mai avem cifrele. 201, aceeași situație. Același vot. Cine este pentru? Împotrivă. Și-a schimbat cineva părerea între timp? Nu, majoritatea aceeași nu mai are rost să verificăm. Respingem și acesta. Trecem la linia Tehnologia Informației și Comunicațiilor, 2066 pentru. Împotrivă. Vot electronic. 2066 2066 al raportorului stârnește sentimente neclare. Vot electronic. Haideți, toată lumea se trezește, mai avem până la masă. S-a terminat votul. Se respinge. Haideți să votăm 4108 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 202 Este din nou operațiunea Gualtieri? Domnule raportor, e la fel ca mai devreme? E aceeași majoritate, da? Domnul Fernandes este acum pentru. Bun, foarte bine. Deci, revenim la proiectul de buget. Cine este pentru? Împotrivă. Deci votăm cifrele și avem o majoritate. Se adoptă. Propuneți acum și trecerea în rezervă? Nu? Suprimăm rezerva. Nu, nu propune nimeni. Oui. Ah. Pour lever la réserve. Ca să ridicăm rezerva. Bun, haideți să votăm atunci. Se prevedea în amendament o rezervă. Votăm acum. Raportorul a cedat în fața socialiștilor și propune ridicarea rezervei. Deci cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci nu se trece în rezervă. La 42.96 se propune de către doamna Gresle trecerea în rezervă. Cine este pentru? Împotrivă? Bon, alors, vot electronic. Vot electronic. Să vedem dacă trecem în rezervă sau nu. S-a deschis votul. S-a închis votul. 24 pentru, 15 împotrivă, deci 2.500.000 sunt trecute în rezervă. Mai departe, 4108 Hartong pentru, împotrivă, se respinge. 203 203 votăm mai întâi creditele. Revenirea la proiectul de buget. Cine este pentru cifre? Împotrivă. Verificăm electronic cifrele. De la 203. Privind mobilierul. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 20 se respinge. Nu mai votăm rezerva, pentru că nu mai avem cifră. Linia 212, 4108 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 213, 4108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Următoarea linie, 204 de la AFET. Aceeași problemă. În primul rând, revenirea la proiectul de buget pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Suntem la 204. Cifrele de la proiectul de buget. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19 pentru 20 împotriva, deci renunțăm la uh, restaurarea aceasta. La 205, aceeași poziție, aceeași majoritate. Dacă cineva dorește să-și schimbe părerea, să-mi spuneți, altfel uh, nu mai votez. La 206 aceeași situație? La 207 aceeași situație, aceeași majoritate pentru respingere. Se respinge. La 210 aceeași situație, aceeași poziție, aceeași majoritate se respinge. Aici avem un proiect pilot care este acoperit. Trecem la linia 3000, 2051 al raportorului pentru, împotrivă, trebuie să votăm electronic, pentru că e clar că părerile sunt împărțite. 2051. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 23 împotrivă, s-a respins. Trebuie deci să votăm 4109 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Și acum 209. Mai întâi votăm cifrele și apoi trecerea în rezervă. Cifrele. Ce poziție aveți, domnule raportor? la 209. Domnul raportor a cerut cuvântul. Accept cifrele și propun ca e valabil și deci pentru linia 3000 și pentru alta vă spun deja imediat 3003 amendamentul 209. Și spun că 5 milioane trebuie să fie eliberate de îndată ce se ia decizia de a deschide delegația Uniunii Europene. Haideți să acționăm în două etape. În prima etapă votăm cifrele și vedem după aceea ce facem cu rezerva. Pentru cifrele, raportorul, pentru cifre, raportorul e de acord. Pentru împotrivă, abțineri. Deci, revenim la proiectul de buget. Acum, pentru uh, trecerile în rezervă. Bun. Acolo unde se propunea să se treacă în rezervă 13 milioane 300 de mii, dacă am înțeles eu bine ce a spus raportorul, se trece în rezervă o sumă de doar 5 milioane, precizându-se că acestea vor fi dedicate delegației în Emiratele Arabe Unite. Și cine este pentru? Le, le, le raporteur. Raportorul propune să se treacă în rezervă 5 milioane și nu 13 300, ci doar 5 milioane și este vorba de cele 5 milioane destinate Președintele reia, cele 5 milioane sunt destinate delegației în Emiratele Arabe Unite. Cine este pentru? Am înțeles eu greșit? Bine, domnule raportor, aveți cuvântul. Am depus un amendament ca să încerc, ca întotdeauna, să obțin compromisuri. Mă gândeam că voi reuși să fac compromisuri globale. Retrag amendamentul oral. Atunci votăm amendamentul de a trece în rezervă 13 milioane 300 de mii. Păi da. On a restauré... Am revenit la cifrele din proiectul de buget. Însă amendamentul acesta se referea și la trecerea în rezervă a acestor 13 milioane 300. Deci, cine este pentru? Împotrivă. Socialiștii, dar sunt izolați, deci se respinge. Deci nu mai avem nicio rezervă. Băi, i-am mis, mis la rezervă. În fine, bine. Pardon, i-a rezervă de 13.300. A, bine, mă scuzați. Deci amendamentul se adoptă, deci se trec în rezervă 13 milioane 300. Până la urmă nu mai înțeleg nici eu nimic. La sfârșitul paginii, haideți că ne apropiem de sfârșit. 4109, Hartung. Nu, am, am, am grăbit. Suntem tot la pagina 248, personal extern și servicii externe. 2053 al raportorului pentru, pentru, pentru, 2053 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic 2053. Să deschizi votul. Să închizi votul. Cum stăm? Să închizi votul. Rezultatul 20 pentru, 19 împreună, împotrivă, se adoptă. Următorul e caduc. 209 nu mai trebuie votat, nu mai trebuie votate cifrele. Însă trebuie să votăm cu privire la rezervă, domnule raportor. Dar e același lucru. E același lucru, deci e acoperit. Deci, 2053 acoperă toată linia. Trecem la linia 3002. 2054 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. Cred că e aceeași majoritate ca până acum, dar trebuie să verificăm pentru că e foarte strâns. 2054 s-a deschis votul. Vă rog să vă grăbiți, dragi colegi. Timpul trece. S-a închis votul. Gata. Nu mai votați. 21 pentru, 19 împotrivă. Majoritatea a fost foarte strânsă. Restul de amendamente sunt caduce. Următoarea linie 2052 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate. Nimeni nu și-a schimbat părerea de la votul trecut. Deci se adoptă. Celelalte sunt caduce. La linia 3004, 2056 al raportorului pentru. Împotrivă, aceeași majoritate. Nu și-a schimbat nimeni părerea între timp, deci se adoptă și restul este caduc. Trecem la 4109, Hartong pentru. Împotrivă. Se respinge. Și ajungem la ultima linie, 2065 al raportorului. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ultimul amendament de privind organigrama. Ar fi bine să-l votăm? Raportorul e împotrivă. Cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Mulțumesc! Am terminat. Felicitări raportorului! Felicitări! Felicitări raportorului! Vreau să le mulțumesc raportorilor și să-i felicit. Vre, trebuie să vă spun că raportorii și cu mine vom da o declarație de presă la ora 2 pentru a prezenta rezultatul și mă bucur acest rezultat care face cinste Comisiei Bugete, pentru că am reușit să găsim un echilibru între seriozitate, între seriozitatea cerută de situație și ambiție. Doresc să le spun membrilor comisiei și celor care nu fac parte dintre coordonatori că pot pleca și rog să mai rămână câteva minute coordonatorii și Reimer Böge. Vom vota rezoluția la reuniunea din 11 octombrie. Atunci vom vota rezoluția. Je suspends deux minutes. Pauză două minute.